Colegi, buongiorno. Bună dimineața. Haideți să începem reuniunea. Deși încă nu a venit prea multă lume, dar e important să începem pentru că deja suntem întârziere. Oggi abbiamo un, uh, numerosi cambiamenti. Avem un număr de schimbări pe ordinea de zi din cauza faptului că unii invitați sunt indisponibili, atât petiționari cât și colegii de noștri, de fapt, sunt indisponibili. Avem un prim schimb de vedere prevăzut în privința raportului anual uh, asupra activității comisiei noastre al colegului Macmillan Scott și examinarea unor uh, petiții pe tema fondurilor structurale și drepturilor persoanelor cu dizabilități pentru petițiile referitoare la aeroportul uh, din Notre-Dame de Londres dreptul de proprietate în Cipru, planurile de pensionare anticipată din Ungaria și încetarea utilizării unor animale pentru experimentarea, uh, pentru produse cosmetice. După cum spuneam, au fost numeroase modificări pe ordinea de zi uh, din motive uh, diverse, dar în acord cu coordonatorii ieri am ajuns la concluzia că e nevoie să modificăm calendarul și examinarea punctelor prevăzute la ordinea de zi. Modificările au fost uh, comunicate tuturor. Într-un caz, în mod sintetic, vă spun că punctul numărul 5, adică raportul privind vizita de documentare în Galicia, Spania, a fost amânat pentru viitoarea noastră întâlnire, pentru că documentul încă nu a fost uh, elaborat sau nu s-a încheiat uh, elaborarea sa, deci am hotărât amânarea. Apoi, avizul privitor la directiva pentru evaluarea de impact de mediu, raportor colegul Șuntis, a fost amânat pentru ora 15 la cererea colegului Șuntis. Acum vom începe cu punctul 13, și anume construirea două ferme eoliene în zona de frontieră cehă cu Germania. E un punct amânat de la precedenta noastră reuniune și astfel că ne ocupăm de el uh, cu prioritate. Dezbaterea privitoare la utilizarea fondurilor structurale și drepturile persoanelor cu handicap, punctul 8, va avea loc în această dimineață, imediat după discutarea punctului 13, deci va fi punctul al doilea pe ordinea de zi. Apoi vor urma punctele 9 și 10, care au ca obiect aceleași teme. Colegul Macmillan Scott va face o primă evaluare asupra raportului anual de activitate al Comisiei pentru Petiția Parlamentului pe la orele 10.45, deci înaintea reuniunii coordonatorilor. După amiază, după cum am spus, vom relua lucrurile noastre cu anunțarea hotă- hotărârilor de la, comisia, de la reuniunea coordonatorilor și apoi cu raportul Șuntis. Apoi ne vom ocupa de petițiile referitoare la aeroportul din Notre-Dame de Lond, în prezența petiționarilor. Deci vor fi mai mulți petiționari. Eh, se anunță prezența semnătorilor petițiilor de la punctul 8, punctul 10, punctul 15, 16, 17 și 18. Cam atât în ce privește comunicările. Întreb pe colegi dacă sunt de acord să adoptăm așa cum v-am comunicat cu modificările anunțate, ordinea de zi de astăzi. Vă rog. Mulțumesc. Bun, n-am înțeles nimic. Poate puteți repeta acum. Cu ce ne ocupăm acum? Care e ordinea punctelor pe care le tratăm astăzi? Ca să înțeleg și eu ceva. Allora, eu eh, ripet. Așadar, repet biroul nostru a trimis o ordine de zi modificată. Oricum, repet. Începem așadar cu discutarea petiției trecute la punctul 13. Și, deci punctul numărul 13, doamnă. Și apoi continuăm cu punctul numărul 8, apoi 9 și 10. Then we go... Și apoi trecem la avizul domnului Macmillan Scott, raportul domnului Macmillan Scott. Apoi avem reuniunea coordonatorilor și în această după-amiază începem cu raportul domnului Shuntis, avizul domnului Shuntis. And then 14. Și apoi 14. Do you approve the draft agenda? Ok. Sunteți de acord cu ordinea asta de zi? Foarte bine. Secondo punto. Approvazione dei verbali. Al doilea punct, adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor, al reuniunii din ianuarie, că a fost doar una. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, se consideră ca fiind aprobat procesul verbal. Foarte bine. Per quanto riguarda il punto 3... Apoi, punctul 3 de pe ordinea de zi, vă comunic că ne-a uh, sosit o cerere din partea domnului Meyer să lăsăm deschise petițiile 1408 per 2010 și 1157 tot uh, per 2010 privitoare la activitățile de minerit în Vorobia. Uh, ultimo comunicazione. Și ultimă comunicare. E eh, tutto <coughs> a tutte, tutto lo staff della, della Commissione, eh, il collega onorevole eh, Busuttil. Domnul Busuttil, colegul nostru, europarlamentar, ne-a comunicat decizia sa de a părăsi Parlamentul European pentru că a fost ales în Parlamentul din Malta di tutti. Eh. Deci, cred că în numele tuturor eh, îi adresăm un eh, salut și mulțumim pentru colaborarea din toți acești ani, nu doar față de noi, ci și componenții secretariatului și cetățenii europeni, până la urmă. Și îi urăm succes în numele întregii comisii. Și acum după cum v-am anunțat uh, anterior, cu modificarea ordinii de zi, ne vom ocupa de petiția numărul 1160 per 2009, adresată de Werner Zandi, care nu este de față, deci dau cuvântul direct din partea Comisiei domnului Hockman. Bună dimineața. Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia a urmărit uh, ce se întâmplă cu acest proiect cu două ferme eoliene din 2009, când am primit petiția. Proiectul face subiectul legislației europene și mai ales uh, articolul 4 al directivei privitoare la evaluarea impactului de mediu și Convenția ESPO și Directiva de Mediu, articolul 6.3. Așadar, proiectul actualmente trece prin evaluarea de mediu. Proiectul nu a fost încă autorizat și procesul evaluării se va încheia în cursul acestei luni. Noi am primit patru întrebări eh, din partea domnului Iar și aș dori, pe scurt, să le răspund. Prima întrebare era vorba de evaluarea ă, de, pe part, de părții germane și părții cehești. Autoritățile cehești trebuie să ă, evalueze proiectul și autoritățile au fost notificate conform articolului 7 al directivei impactului de mediu. Publicul a participat la luarea de decizie conform articolului 75. A doua întrebare posibile plângeri. Comisia a examinat dosarul uh, evaluare de mediu, pus la dispoziție pe internet de Agenția Cehă de Mediu și nu există nicio indicație uh, cum că acest proces ar avea uh, vreo deficiență. A treia întrebare. Încălcarea dreptului comunitar. Și dacă Comisia știe că există sau nu vreo plângere. Nu știm să existe vreo plângere până acum, cel puțin niciuna nu ne-a fost trimisă nouă comisiei. Și cred că întrebarea a fost dacă, încă o întrebare, dacă proiectul s-a bucurat de fonduri europene. Uh, nu, proiectul nu a fost autorizat încă și nu a fost încă încheiat, deci uh, nu a putut uh, fi subvenționat din fonduri europene. Sper că e suficient răspunsul și vă mulțumesc. Frau auch vielen Dank, dass wir den Tagesordnungspunkt gleich zu Beginn. Da, mulțumim. Mulțumim, doamnă președinte, că discutăm articolul ăsta încă de la începutul reuniunii. Cred că comisia trebuie să ne dea un uh, răspuns formal. Problema este însă că noi vorbim aici de, despre un proiect care va avea un impact transfrontalier, pentru că sunt două ferme eoliene construite în zona de frontieră cehă cu Germania. E vorba de aproximativ 18 uh, situri diferite care vor fi incluse în aceste ferme. Sunt zone protejate uh, și se învecinează cu, un, cu o rezervație naturală. Și atunci eu cred că aceste ferme eoliene vor afecta mediul conjurător și peisajul, nu doar pe partea cehă, ci și pe partea germană. E vorba de um, eoliene de aproximativ 100, de conduțime de aproximativ 150 de metri. Și acest uh, proiect sau există un proiect, de fapt, uh, germano-ceh în acest zonă, un, un proiect ca, pentru dezvoltarea turismului, dar într-un fel în care să protejeze mediul și, și acest proiect va fi afectat și sigur că și uh, flora și fauna vor fi afectate de acest proiect de ferme eoliene. Noi știm care este poziția Comisiei, dar trebuie să ne asigurăm că regulile sunt respectate. Și sigur, pentru că proiectul este în Cehia, autoritățile cehe sunt responsabile, dar avem o contradicție aici, pentru că dacă ne uităm la modul în care autoritățile cehești au evaluat uh, proiectul, cum au făcut evaluarea de impact, practic, se opune poziția autorităților cehești cele autorităților nemțești. Nu vorbim doar de, nu vorbim aici de reacția cetățenilor, ci există o contradicție în modul în care s-a făcut evaluarea întregului proiect. Întrebarea e cum se poate ca aceeași directivă, aceeași legislație europeană să fie interpretată în mod diferit de două autorități uh, diferite. Ce, ce putem face într-o asemenea situație? Una din probleme este înălțimea acestor relici și ce facem într-o situație în care aceleași date sunt interpretate în uh, mod foarte diferit? Pentru că două autorități au făcut o evaluare și au dat avizul. Și în mod normal când există proiecte transfrontaliere, trebuie să există o evaluare de ambele părți. Cred că partea cehă a făcut mai degrabă o evaluare politică. Deci nu știu ce se întâmplă când sunt două state membre care au evaluări diferite. Pentru că de obicei evaluarea impactului de mediu al acestui gen de proiecte este aproximativ uh, egală. Și apoi, dacă acest proiect va primi până la urmă unde verde și procedura, construcțiile vor continua, atunci ce se poate face dacă după aceea ne dăm seama că practic proiectul a afectat mediul, a afectat flora, fauna și așa mai departe. Și ce se întâmplă dacă aceast, aceste ferme sunt închise după un an, un an și jumătate de la uh, intrarea în funcționare? Ce se întâmplă? Vor fi, vor fi demolate? Ce se va întâmpla acolo? Cred că trebuie să facem o evaluare în adevăratul sens al cuvântului și mai în detaliu înainte să înceapă construcțiile, pentru că apoi e greu să mai dai înapoi odată ce încep uh, construcțiile. și ne, trebuie să ne gândim și la despăgubiri financiare dacă, dacă se produc pagube la adresa mediului. Și deci comisia trebuie să studieze lucrurile mai în detaliu. Pentru că uh, dacă se comite o eroare și asta se descoperă doar ulterior, ce facem cu, cu acest proiect dacă deja fermele sunt construite? Și apoi aș mai întreba ce consideră Comisia în legătură cu mișcarea asta a cetățenilor care se opun proiectului. Noi am vorbit despre autorități, după cum spuneam, concluziile autorităților sunt diferite, dar ce se întâmplă cu mișcările cetățenești care încearcă să apere natura? Cum uh, pot fi ei uh, oare sprijiniți sau cum se va ține cont de opinia lor? Dacă ei consideră că evaluarea autorităților este una greșită. Bun, uh, Comisia deja a răspuns la unele întrebări. Uh, știm că Republica Cehă nu va acorda niciun fel de susținere financiară, deci nu vor primi bani publici uh, pentru construcția acestor uh, ferme eoliene, dar Comisia noastră trebuie să gândească la ce anume putem face atunci când există asemenea studii de impact de mediu în zone transfrontaliere și rezultatele studiilor sunt diferite sau contradictorii. a trebuit să permitem doar unuia dintre două state membre implicate să aibă competența sau avizul său să prevaleze sau cum să procedăm? Reprezentantul la Comisiune. Mulțumim. Uh, reprezentantul Comisiei poate oare să răspundă acestor întrebări? Vă rog. Mulțumesc. Ah. Mulțumesc, doamna președinte. După cum am spus, acest proiect sigur că trebuie să se conformeze mm, legii, legilor europene și avem, uh, conven, avem, direct, avem convenția de la ESPO, avem directiva de evaluare de impact de mediu, evaluările CEH trebuie să uh, evalueze proiectul. Autoritățile din Germania au, mă rog, au fost notificate, le-a fost adusă la cunoștință Uh, efectuarea acestui proiect și sigur că și publicul are drept să participe la evaluarea acestui proiect și din câte știm noi, publicul german a participat la acest proces. Reprezentanții ai publicului au, f- au fost prezenți la discuții, discuțiile mm, deschise publicului, organizate în luna februarie acestui an și reprezentanții cetățenilor au, și-au spus punctul de vedere. Dacă Comisia ar primi o cerere, și o plângere. Cu siguranță am uh, examinat cazul mai în detaliu. Oricum am făcut-o. Însă noi nu putem considera că evaluarea uh, germană este una de care se poate ține seama pentru că nu s-a efectuat conform dreptului european. Asta ar fi ca răspund la prima întrebare. În ce privește închiderea proiectului, Pentru moment procesul încă n-a primit, n-a primit autorizație și practic nu există. Deși probabil autoritățile cehe vor da o declarație finală în ce privește posibilele efecte ale acestui proiect asupra mediului. Dar pentru moment Comisia nu poate identifica nicio încălcare a dreptului comunitar, așa că Probabil că până la sfârșitul lunii acestea, lunii martie, autoritățile cehe vor la o hotărâre și își vor încheia evaluarea de impact, inclusiv asupra siturilor Natura 2000 în Cehia și în Germania și pe baza acestor concluzii Comisia va putea acționa, asta în cazul în care se detectează nereguli. Și în ce privește mișcările cetățenești, Comisia salută implicarea cetățenilor, însă ă, se pare că toate drepturile acestora au fost respectate, deci ă, le-au fost furnizate toate documentele din partea ă, autorităților cehe și în limba germană au primit documente. Autoritățile din Germania știu, le-a fost comunicat când se va organiza o audiere publică, cetățenii au participat, deci toate drepturile au fost respectate. Mulțumesc! Domnul Iar, din nou. Da, mulțumim Comisiei. Da, da, Comisia are dreptate spunând că n-a fost luată încă hotărâre. Așteptăm încă decizia care probabil va fi luată până la sfârșitul lunii. Deci doar din acel moment uh, se vor putea face plângeri. Dar după luarea deciziei și cred că de, de partea cehă avem toate indicațiile conform cărora va fi luată o decizie politică în favoarea construirii acestor ferme eoliene după ce se va da undă verde, noi nu vom avea mult timp de acțiune, de, de, de, pentru că după ce se vor construi fermele va fi prea târziu. Deci aș vrea să se facă foarte rapid verificările după ce autoritățile cehe vor lua o decizie. Dacă am înțeles eu bine, Comisia e dispusă să examineze situația cât mai rapid posibil. Deci, pe de o parte, cu multe eforturi împreună cu statele membre, am definit zone de mediu protejate, deci, iată, un rezultat pozitiv și ne-a fost foarte greu să obținem acest rezultat, dar, pe de o parte, avem zone care merită să fie protejate, atunci, pe de altă parte, nu trebuie luate anumite măsuri care să le uh, afecteze. E o chestiune de principiu atunci, dacă se întâmplă așa ceva, nici măcar nu are sens să mai facem eforturi ca să creăm rezervații naturale, pentru că acestea trebuie protejate. Există proiecte care trebuie să fie excluse, nu se pot realiza în zone protejate. Cred că comunitățile din, de o parte și de alta graniței trebuie să se pună de acord că e vorba de zone protejate. În principiu, Comisia a spus, deci, că dialogul a respectat dreptul comunitar, însă să lăsăm petiția deschisă, spun eu, până când autoritățile vor lua o decizie și apoi vom putea să mai vorbim despre ea la momentul potrivit. Însă cer încă o dată comisiei, deci după ce autoritățile vor lua o decizie, și eu cred că se va autoriza uh, construirea parcului eolian, atunci comisia să acționeze foarte rapid, să examineze plângerile ca să vadă ce se întâmplă acolo și dacă s-a respectat dreptul comunitar. Mulțumesc. Președinte, bun, deci menținem deschisă petiția, deoarece comisia încă verifică ce se întâmplă la fața locului și, după cum a spus colegul Iar, așteptăm noi informații din partea Comisiei în legătură cu ce se întâmplă acolo. Oricum, după expirarea termenului limită de așteptare, noi vom solicita Comisiei să ne furnizeze răspunsurile pe care le-am cerut, inclusiv astăzi, în numele cetățenilor care ni s-au adresat. Încheiem cu acest punct de pe ordinea de zi și acum trecem la punctul următor, adică, după cum am spus mai întâi, ne întoarcem la punctul 8. E vorba de petiția prezentată de Judith Klein, de cetățenie maghiară, care este de față și îi dau cuvântul ca să ne prezinte eh, pentru ca să ne prezinte petiția. Are cuvântul pentru 5 minute, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mine. Petiția noastră se referă la utilizarea în scopuri greșite a uh, fondurilor structurale și segregarea la care sunt supuși persoanele cu supuse persoane cu dizabilități. Acest lucru se întâmplă pentru că sute de milioane de euro nu sunt uh, investite în alternative comunitare Ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități uh, înseamnă că aceasta face parte din legislația uh, Uniunii Europene. Convenția stabilește drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunități. Dacă acest lucru este adevărat, investiția fondurilor structurale în astfel de instituții sunt încălcarea legislației europene. Aș vrea să vă arăt acum uh, Uh, cum trăiesc astfel de persoane cu dizabilități în instituții și ei sunt cei mai buni cunoscători ai uh, acestor uh, teme. Aceștia sunt oameni adevărați care sunt afectați de acțiunile Uniunii Europene și dumneavoastră în această sală puteți să faceți ceva pentru acești oameni. Aș vrea să vă prezint un filmuleț Thank you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 Uh, ieșit dintr-un, dintr-o instituție, am zis că poate primăria poate să ne ofere o locuință. Și cum e locuința asta? Locuința asta? E infernală. Nu este de trăit. Nu are nici ușă. Un, pe unde pot să intru? Exemplu, eu nu pot să renovez așa ceva. Această locuință mi-a oferit uh, primăria Timișoara. Ce ai spus când ai văzut prima dată cum arată locuința? Nu este de trăit așa ceva. Și copiii străzii trăiesc mai bine în condițiile care sunt acum decât în aceeași. Da, da, da. Eu doresc ca banii folosiți de statul român să fie investiți în locuințe protejate, pentru că am crescut 23 de ani în diferite instituții, pentru că nu este viață normală să trăiești într-o într-un orfelinat unde ei bătaie, injecții și mai multe chestii. Ia mergem de pe bilonai de neulatul instituției de neulatul obnovu instituția već deci te ulaže u zajednicu i da se u zajednici naprave službe podrške koje bi same osobe sa invaliditetom mogle doći i tražiti neku pomoć i uslugu koja mu u tom trenutku treba.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 ca pokazati propune la sve svoje rupe u životu u šest godina. Znači, putujem, da radim, družim se, kuham. Koji sve drugi ljudi. Ceea ce văd e că statul român vorbesc de instituții ca să vadă lumea de ochii lumii, că fac, că dreg, dar nicio rezolvare nu se vede. Părerea mea e că ar trebui să conștientizeze ceea ce spun și să aplice uh, legea asta, nu să o țină tot așa închisă. ne nepretvářa teoriu u prácu. Mogu ja pričat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 So we are, uh, Așadar, cerem ca această comisie să țină această petiție deschisă și să uh, fie trimisă și la Comisia de Control Bugetar pentru o analiză uh, suplimentară. Mulțumesc. For the commission, the floor... Din partea Comisie, domnul Ralph Michael are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, că mi-a dat ocazia să comentez pe marginea acestei chestiuni. Este o chestiune complexă și sensibilă, delicată. Este o chestiune care a fost uh, abordată de uh, comisie în ultimii cinci ani. Am câteva minute pentru a prezenta uh, câteva din titlurile importante legate de măsurile pe care le-am adoptat în uh, comisie, atât pentru uh, programul în desfășurare, cât și pentru programul viitor și vă vom trimite o explicație în scris mai detaliată în legătură cu ceea ce înseamnă acest lucru în termeni practici. În primul rând, din punct de vedere al uh, dezvoltării de politici în acest domeniu. Recent, în perioada 2008-2009, Comisia de atunci, Comisia pentru uh, Ocupare, domnul Vladimir Spitler, a uh, comandat un raport de la un grup uh, Uh, de experți uh, pentru uh, a vedea cum se face transferul din instituții către îngrijiri în comunitate. Și acest lucru s-a întâmplat, acest raport a fost elaborat de grup în 2009 și o să trec imediat la impactul pe care acesta l-a avut asupra fondurilor structurale, pentru că în perioada de programare actuală, care a început în 2007, sunt o serie de țări care uh, dispun de bani programați pentru infrastructură, atât uh, în uh, sectorul de îngrijiri medicale, cât și Uh, uh, pe plan social și uh, DJ Rege a spus că acești bani trebuie să fie folosiți pentru a facilita tranziția din instituții către îngrijiri la nivelul comunității. Comisia a fost foarte activă, mai ales în cazurile Bulgariei și uh, Ungariei, care sunt uh, menționate, pentru a veghea ca proiectele pe care le susținem în perioada de programare Uh, apar în procesul de dezinstituționalizare. În Bulgaria au avut loc discuții cu autoritățile naționale și, uh, ca urmare, uh, Bulgaria are o abordare integrată în legătură cu copiii, Uh, instituționalizați și e vorba de o strategie complexă privind uh, uh, instituțiile rezidențiale și trecerea la îngrijiri comunitare într-un termen de 15 ani. FEDER pune la dispoziție fonduri pentru construcția de uh, centre, de uh, cămine pentru astfel de copii, pentru a oferi uh, un nou tip de servicii auxiliare rezidențiale în comunitate ca o înlocuire a îngrijirilor instituționalizate. De asemenea, în ceea ce privește Ungaria, să cunoaștem uh, care sunt evoluțiile uh, în domeniul tranziției în această țară. Comisia a acționat în 2009 și am văzut că uh, nu există o strategie privind dezinstituționalizarea în Ungaria, de aceea am recomandat ca autoritățile maghiare să elaboreze un document strategic, mai ales în ceea ce privește pe cei cu dizabilități care trăiesc în instituții rezidențiale de mari proporții uh, sau uh, s-a primit consultanță din partea unor experți uh, care au lucrat în grupuri ad hoc pentru comisarul Spitler și lucrăm împreună cu autoritățile pentru a ne asigura că fondurile sunt folosite pentru a pune în aplicare o strategie de dezinstituționalizare. Există un organism în, specializat în acest sens. Acesta uh, va fi reprezentat în parteneriatul uh, pe care îl are uh, autoritatea de management uh, din Ungaria. Acestea sunt câteva repere din perioada actuală de programare. De asemenea, uh, sunt o serie de activități pe care le desfășurăm pentru a spori baza pentru acționare în acest domeniu în următoarea perioadă de programare Uh, noul uh, program, proiect de regulament FEDER uh, a făcut din aceasta o prioritate. Vom finanța infrastructură în sănătate care va contribui la această tranziție. Poate că cunoașteți, există membri ai Parlamentului care Uh, urmăresc pachetul de fonduri structurale pentru următoarea uh, perioadă, condiționalități ex ante, poate o cunoașteți această sintagmă, e vorba de un mecanism pentru a spori efectul pe care l-au aceste fonduri în viitor și condiționalități uh, ex ante generale privind aplicabilitatea Convenției Națiunilor Unite privind persoanele cu dizabilități care va fi uh, uh, urmărită cu atenție de statele uh, membre. Uh, acest uh, lucru nu a fost susținut pe deplin în Consiliu. În negocierile cu uh, Parlamentul se face acest lucru, Comisia face același lucru și sperăm că vom uh, reuși acest lucru avem linii directoare, orientări, trebuie să vedem dacă le putem pune în aplicare. Există însă două puncte. Grupul Spitler a lucrat în mod autonom și a elaborat o serie de orientări privind trecerea de la îngrijiri instituționalizate la îngrijiri la nivelul comunității. Acesta a fost elaborat uh, și comisarul Andor, comisarii Andor și uh, Han au recomandat și uh, au recomandat mm, discutarea în viitor a acestor uh, orientări. Vedem în momentul de față, încercăm să vedem cum le putem pune în aplicare, nu este deloc ușor, trebuie să vedem care sunt implicațiile convenției, ce înseamnă, de pildă, dacă prin natura lor toate instituțiile nu pot fi finanțate, dacă da, în ce condiții, etc., etc. Deci există o serie de chestiuni pe care trebuie să le analizăm serios și asta facem în uh, prezent. Și în final, întorcându-mă la cele două cazuri din uh, petiția privind România și Slovacia, am cerut autoritățile de management să ne ofere informații în legătură cu proiectele pe care le finanțează, care sunt pertinente pentru persoanele cu dizabilități. Așteptăm informațiile din partea Slovaciei. În cazul României, ceea ce spune este că avem cam 50 de proiecte uh, care au ca uh, interes persoanele cu dizabilități. Sunt centre sociale cu un scop multifuncțional și de asemenea există și uh, îmbunătățiri suplimentare pentru centrele rezidențiale existente există preocuparea ca s-ar putea să existe uh, în aceste instituții de mari proporții uh, încălcări ale drepturilor omului. Noi nu avem uh, dovezi că acest lucru se întâmplă, informații, dar dacă există astfel de informații, sugerăm petiționarilor să transmită aceste informații autorităților de management sau cei care sunt responsabili sau să trimită o plângere comisiei cu cazuri concrete de uh, proiecte pe care, care consideră că au fost uh, finanțate în mod greșit și duc la o degradare a condiției umane în instituțiile în cauză. Mulțumesc. Președinta, doamna Danoca are cuvântul. În primul rând, aș vrea să Mulțumesc uh, uh, reprezentante uh, ONG-urilor care reprezintă persoanele cu dizabilități. Cred că această petiție este extrem de importantă și este un argument pentru noi să luptăm pentru o directivă orizontală privind nediscriminarea din orice motiv, inclusiv dizabilitatea. După cum știți, până în prezent nu avem o astfel uh, de directivă. Problema nu este la Comisie, ci la Consiliu, care nu dorește să existe o astfel de directivă. Ne referim la Convenția Națiunilor Unite, dar nu ne putem referi încă la propria noastră legislație în domeniu. Și asta e o problemă. Susțin uh, aplicarea unor condiționalități pentru fondurile structurale și susțin eforturile făcute de comisie, dar totuși nu am înțeles întrebarea mea către comisie. Ați menționat uh, Ungaria, ați menționat mai târziu și România. Aveți o abordare selectivă sau acționați în toate statele membre și aveți suficiente instrumente pentru aplicarea acestor condiționalități în toate statele membre? Mulțumesc. Eu trebuie să merg să votez la Comisia Libe. Doamna Gonț, mulțumesc foarte mult și eu vreau să spun câteva cuvinte. Sunt uh, maghiară, sunt psihiatru și am fost ministru pentru afacerile sociale și cunosc situația. Cred că, într-o perspectivă istorică, este important faptul că multe, în multe uh, țări uh, din Europa Centrală și de Est, aceasta a fost singura cale de a uh, pune la oaltă persoane cu diferite dizabilități, dar le pune în instituții mari, de mari proporții. Este important să investim Uh, fonduri structurale în uh, centre de îngrijiri comunitare. Pentru că nu există nimic uh, la mijloc, fie îngrijire în cadrul familiei fără suportul statului sau, pe de cealaltă parte, instituțiile de mari proporții, instituționalizarea. Filmele au arătat foarte clar care sunt problemele din astfel de instituții. Cred că este extrem de important Uh, să avem uh, condiționalități exante pe care le-ați menționat, înainte ca statele membre să își elaboreze strategiile uh, de a dezvolta centre de îngrijiri comunitare, trebuie să existe o astfel de strategie înainte de aprobarea uh, fondurilor structurale, de utilizarea acestor fonduri în acest scop. La fel de important uh, este și campania de conștientizare a societății. Dacă întreb populația din aceste țări, îți vor spune că aceasta este soluția de a investi în instituții de mari proporții m-am întâlnit cu mulți primari și i-am întrebat uh, cum vor să folosească astfel de fonduri și majoritatea au spus că vor să aibă instituții de mari proporții, să aibă grijă de oameni sau de cei cu dizabilități, pentru că în felul acesta se creează locuri de muncă pentru comunitate. Cred că trebuie să fim foarte atenți cu o astfel de mentalitate, trebuie să existe transparențe, trebuie să avem date, ce se întâmplă, cum sunt utilizate fondurile, dacă uh, Uh, cheltuirea banilor este în conformitate cu directiva privind combaterea discriminării sau Convenția uh, pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Este o inițiativă importantă să se monitorizeze cu adevărat ce se întâmplă în aceste țări uh, din punct de vedere al utilizării fondurilor structurale. Îndemn Comisia să vină cu date, să fie foarte riguroși în legătură cu condiționalitățile exante, să monitorizeze cu atenție modul în care sunt cheltuite aceste fonduri, desigur, oferind asistență și îngrijiri pentru persoane cu dizabilități sau uh, pacienții cu uh, probleme, cu tulburări mentale. Uh, sigur, există opinie publică în acest sens, există motivări pentru îngrijirea la nivelul statului, însă cred că Uniunea Europeană trebuie să-și asume mai multe responsabilități în această privință. Mulțumesc foarte mult și sus susțin 100% uh, această uh, problemă și uh, susțin informări și informații clare pentru următorul cadru financiar multianual. Doamna Estera Feragut. Mulțumesc. Aș vrea să ridic câteva probleme în acest context. ne uh, facem trimitere la Convenția Națiunilor Unite pentru că noi nu avem astfel de convenție, dar și nu avem instrumente uh, juridice. Uh, sigur, Convenția Națiunilor Unite este o referință pentru noi și ne vom baza pe ea. Condiționalitatea ex ante a fost susținută de Parlament Considerăm că pentru noua perspectivă financiară trebuie să avem în vedere acest lucru. Consiliul consideră că uh, s-ar putea pierde puțin din, dilua din semnificația convenției, însă vreau să se asigure accesibilitatea uh, la fonduri. Am văzut uh, filmele, într-adevăr, văzând uh, aceste filme, persoanele respective, vedem că în spatele acestor petiții sunt niște ființe. Femeia din Croația, tânăra din România, sunt foarte convingătoare. Comisia trebuie să Uh, uh, se aplece asupra acestei petiții, cred că petiția trebuie să rămână deschisă pentru uh, a înlătura toate neregulile. Noi, în Europa, nu ne putem permite să discriminăm persoanele cu dizabilități. Într-adevăr, un grup mare cere o viață independentă. Aceste persoane cu dizabilități uh, doresc să hotărască când mănâncă, când fac sport, când pleacă în călătorii, vor să-și organizeze în mod independent viața. Însă este adevărat că anumite uh, dizabilități uh, grave necesită îngrijiri într-un centru specializat. Este uh, un proces uh, real Există și uh, persoane cu dizabilități ușoare care pot uh, uh, să trăiască în centre de îngrijire comunitare. În multe situații putem să asigurăm o viață independentă. Sigur, acest lucru are și un impact economic. Și aici aș vrea să exprim preocupările, îngrijorările acestui grup de persoane cu dizabilități, ținând cont de contextul de recesiune uh, nu s-au realizat prea multe progrese uh, în ceea ce privește îngrijirile pentru persoanele cu dizabilități. Nu putem să închidem uh, centre de îngrijire rezidențială, nu putem să invocăm criza pentru a face un pas înapoi, pentru că asta ar fi un lucru care nu poate fi uh, justificat, nu poate fi acceptat. Fiecare trebuie să beneficieze de aceleași oportunități și cred că în momente de criză trebuie să dovedim că credem cu tărie în Convenția Națiunilor Unite. Mulțumesc. Președinta, domnul Bago. Mulțumesc, doamnă președinte. Asemenea, colegei mele, doamna Gonț, o să spun că sunt maghiar, sunt uh, jurist și înainte am fost uh, conducătorul unei municipalități în care existau astfel de instituții. De aceea, aș vrea să spun că dacă analizăm nivelul de dezvoltare și de sensibilitate socială uh, ale unei țări, acest lucru este descris prin modul în care, sau ilustrat de modul în care își tratează persoanele cu dizabilități și modul în care sunt gestionate astfel de instituții. Iată de ce, la cererea domnului Coșa, informațiile acestei persoane care uh, este o persoană cu dizabilități, este important uh, să vedem că Uh, situația uh, în Ungaria este puțin diferită decât situația din România și Bulgaria. Comisia spune că există noutăți în situație. În, uh, de la, din 2009, de când a fost înființat grupul Spitler, am creat o nouă autoritate și în 2011 guvernul a adoptat o strategie pe 30 de ani uh, cu privire la persoanele cu dizabilități, iar această lege prevede că instituțiile nu pot să aibă un număr mai mare de rezidenți de 50. Noile instituții din uh, Ungaria, instituții rezidențiale, uh, sunt limitate la acest număr uh, 50. E vorba de 1500 de uh, persoane aflate uh, în 15 până la 20 uh, de uh, centre în care condițiile vor fi îmbunătățite în anii ce urmează. Situația în Ungaria s-a schimbat puțin. Uh, cazurile care fac obiectul acestei petiții din 2008, din 2009, s-au cheltuit foarte mulți bani, mulți forinți pentru a îmbunătăți situația la cererea petiționarei uh, s-a elaborat un nou document în 2009. În ceea ce privește Bulgaria și Ungaria, spune uh, uh, vorbitoarea, uh, acest document este caduc, uh, însă în ceea ce privește Croația se examinează în continuare situația de către Comisia, iar în România, dată fiind poziția Consiliului și poziția Guvernului Român, cred că ar trebui să continuăm și să lăsăm deschisă petiția. În ceea ce privește statutul juridic, cred că în ceea ce privește România este vorba de o problemă importantă și trebuie să lăsăm petiția deschisă. Însă, din punct de vedere procedural, dat fiindcă această ă, petiție menționează mai multe ă, țări, comisia noastră nu are, din păcate, competența de a continua uh, analiza. Uh, propun deci să încheiem să închidem această petiție și cer petiționarei să rea contactele cu Comisia și să se refacă o petiție în ceea ce privește România. Domnul Martinez Martinez. Mulțumesc. Este o problemă cât se poate de complexă. Cred că toți am fost mișcați de ceea ce am văzut în aceste filme De fapt, ne impresionează să vedem uh, situațiile în care trăiesc aceste persoane. Cred că toți suntem oarecum afectați personal uh, de astfel de uh, situații. Cunosc multe persoane care sunt afectate în viața de zi cu zi de handicapul lor, de disabilitatea lor. în cercul meu de cunoștințe ă, sunt persoane cu astfel de probleme și cred că fiecare dintre dumneavoastră ă, cunoaște astfel de cazuri. Răspunsul ă, Comisiei a fost unul interesant, într-adevăr, și Uh, mă liniștește oarecum, pentru că vedem că problema dizabilităților este o prioritate pentru comisie uh, care nu întoarce spatele acestei probleme. Însă aș dori totuși să spun că situația este foarte diferită de la o țară la alta. Uh, și asta este situația multor astfel de chestiuni. Sunt țări cu diferite Uh, sisteme, diferite sisteme în trecut și în prezent, trebuie să analizăm problema cu un set de principii pe care să le aplicăm uh, peste tot, însă nu putem să venim cu o soluție care să se potrivească fiecărei țări în parte. Trebuie să fim foarte pragmatici atunci când aplicăm astfel de principii. În țara mea, dar și în alte țări pe care le cunosc, uh, dizabilitățile sunt tratate în mod diferit. Am asistat în ultimii 30 de ani la schimbări majore în modul în care sunt tratate persoanele cu dizabilități. Au fost date o serie de drepturi colectivităților, drepturi de care aceste colectivități nu se bucurau cu 40 de ani în urmă, de pildă. cu 40 de ani în urmă, de pildă, astfel de persoane uh, erau practic uh, marginalizate și împinse să trăiască în instituții despre care nu știa nimeni nimic. Însă am asistat la uh, schimbări chiar și drepturile femeilor nu mai sunt aceleași ca acum 30 de ani. De asemenea, homosexualii au suferit uh, secole uh, la rând, nu mai fac acum obiectul unor discriminări. Deci, astfel de schimbări treptate uh, pe continentul nostru dovedesc că încercăm să depășim astfel de mentalități și să atenuăm discriminările sau să le eliminăm, să ajungem la un tratament egal în societate. De aceea, este foarte important să realizăm progrese către dezvoltarea de drepturi pentru toate categoriile de cetățeni. Persoanele care au fost afectate în mod real de astfel de dificultăți cer recunoașterea drepturilor lor. Sunt femei care cer să le fie respectate drepturile. Sunt homosexuali care cer să li se respecte uh, drepturile. Și cred că trebuie cu toții să uh, fim conștienți și să dăm curs acestor uh, uh cereri într-un soi de solidaritate. Ceea ce mă preocupă, ceea ce mă îngrijorează în această petiție și trebuie să spun că sunt pentru menținerea deschisă a acestei petiții pentru a urmări ceea ce se întâmplă. E o chestiune pe care trebuie să o susținem, însă însă cred că bunul simț ne îndeamnă în acest caz să nu scăpăm de mecanisme, ci să facem diferite mecanisme compatibile. Și uh, una dintre persoanele care a luat cuvântul a spus deja acest lucru. Pentru mine este cât se poate de clar că există diferite categorii și niveluri de dizabilități. Există uh, ceea ce înseamnă deci dizabilități care impun îngrijirea într-un centru, într-o instituție, sigur, unele din aceste instituții și centre nu funcționează uh, bine. Accept acest lucru, însă trebuie să ne asigurăm că drepturile și demnitatea persoanelor cu dizabilități sunt uh, respectate. Uh, faptul că astfel de persoane sunt tratate corect sau nu în astfel de instituții, asta este o altă problemă Societatea trebuie să vegheze ca demnitatea persoanelor din astfel de centre este respectată. Nu putem pur și simplu să îi aruncăm în astfel de centre, să închidem ușa și gata. Persoanele vulnerabile, persoanele care nu pot să se apere, trebuie să fie în atenția noastră și suntem cu toții de acord asupra acestui punct. Problema este atunci când spunem nu, nu trebuie să integrăm să integrăm aceste persoane în societate și este ilegal să renovăm sau să construim. Cred că ambele abordări uh, sunt uh, necesare. În uh, țara mea încercăm să învățăm unii de la alții avem uh, susținere din partea sunt familii care uh, dau susținere, asistență instituțiilor și invers, pentru că vorbim despre persoane cu handicapuri majore și Uh, trebuie să recunoaștem că statul are responsabilitatea să aibă grijă de astfel de persoane cu dizabilități uh, majore. Există un rol pe care societatea trebuie să îl joace unele instituții sunt create de stat, altele de așezăminte religioase, uh, alte centre sunt înființate chiar de un grup de familii și ele funcționează bine. Cele care nu funcționează în mod mulțumitor ar trebui să fie închise, desigur. Dar, așa cum am spus, ceea ce mă îngrijorează în această petiție este ideea că ar fi ilegal la nivel european să ajutăm fie instituțiile, fie familiile sau să ajutăm integrarea persoanelor cu dizabilități în societate. Cei care pot să fie integrați și cei care doresc să fie integrați în societate. Rolul nostru este să compatibilizăm, compatibilizăm cele trei uh, sfere de care s-a vorbit. Sigur, nu acceptăm uh, uh relele tratamente, îngrijirile necorespunzătoare în instituții. Sigur, există instituții care ar trebui închise, definitiv, însă pentru că unele lucruri nu funcționează bine, nu trebuie să scăpăm de tot sistemul. Cred că petiția aceasta abordează o chestiune extrem de serioasă și cred că ar fi bine ca ea să fie ă, deschisă în continuare, ă, Comisia să ne informeze în legătură cu progresele realizate în acest domeniu. Mulțumesc! Euh, Domnule Președinte, Président, cher coleg... Euh, Mulțumesc, domnul Pașca, doamnă președinte, dragi colegi. Eu nu cunosc mecanisme de servicii sociale pentru persoanele handicapate în România, Bulgaria, Ungaria. Nu știu care e sistemul în aceste țări, însă Comisia Europeană evaluează, a evaluat prestarea acestor servicii în Republica Slovacă. Sigur că în statele membre se pot face mult mai multe eforturi în favoarea persoanelor cu handicap. Sunt convins că guvernul slovac va utiliza cele mai bune practici pentru a îmbunătăți serviciile pentru handicapați. Mulțumesc. Thank you, Mr. Ia. Mulțumesc, domnul Ia. Ja, vielen, uh, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch vielen Dank an die Petenten, denn ich denke, wir sind uns einig. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim și petentei. Ea a vorbit despre o chestiune extrem de importantă și, după cum au spus și antevorbitorii mei, este o problemă socială. Au loc foarte multe schimbări în, soci- în societate, mentalitatea, abordările se schimbă. Uh, se schimbă felul în care societatea abordează problema acestor persoane care erau marginalizate în trecut. Acum ne îndreptăm înspre o abordare integrativă, inclusiv în țara mea. În Germania încercăm să ne asigurăm că persoanele cu dizabilități pot să meargă la școală, că Desigur, ținem cont și de diferitele grade de disabilitate, de disabilitate și eu cred că trebuie să ținem uh, petiția deschisă și să urmărim evoluțiile. Există trei posibilități, trei feluri în care putem să integrăm persoanele cu dizabilități în primul rând, în context familial. Aici e cel mai bine. Aici primesc, în primul rând, uh, cea mai mare susținere și cel mai mare sprijin. Este foarte bine ca aceste persoane să trăiască în propriile lor locuințe, ca să trăiască independent. Noi avem un fel de um, cazare supravegheată în Germania. Aceste persoane trăiesc independent, nu într-o instituție, dar uh, chiar dacă trăiesc la ei acasă, locuiesc la ei acasă, au anumite servicii care le sunt oferite la domiciliu. Depinde firește și de nivelul de dizabilitate. Vă dați seama că aceste lucruri nu sunt uh, al negru, există tot felul de, de, de situații interme intermediare, trebuie ținut cont și de împrejurări. Persoanele cu dizabilități fizice ar trebui să poată participa la viața socială, să poată fi integrate și există multe lucruri care ne rămân de făcut în acest sens. Discutam cu colegul meu de aici din spate și eram de acord cu problema monitorizării. această petiție ține cont de circumstanțele individuale, dar există și lucruri de importanță generală Cred că monitorizarea este foarte importantă și trebuie să ne asigurăm că se ajunge la Comisia de Specialitate din Parlament. Trebuie să urmărim care vor fi evoluțiile atunci când lucrurile nu se petrec cum trebuie. Domnul Bago, acum din nou, mulțumesc. Da, mulțumesc. Într-adevăr, am consultat uh, cu colegii uh, între timp și dacă putem uh, extinde acest proces de monitorizare la toate țările, în acest caz revin asupra celor spuse de mine și spun și eu să rămână deschisă această petiție. Și în privința modului în care putem coopera cu serviciile juridice ale Comisiei, vom putea uh, să monitorizăm situația, să vedem dacă și Consiliul își va schimba punctul de vedere în următoarele luni. Vom, sper că și colegii sunt de acord. Mulțumesc. Acum un minut pentru un drept la replică uh, are uh, semnătarea petiției. Well, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile dumneavoastră. Mulțumesc că ați susținut petiția. Din câte am înțeles, Problema aceasta este recurentă. Persoanele cu cele mai grave disabilități sunt ținute în instituții și va trebui să demonstrăm că oamenii nu trebuie să fie segregați. Nu trebuie obligați să locuiască la comun în funcție de gradul de dizabilitate pe care îl au pentru că aceasta constituie o încălcare a drepturilor fundamentale. Nimeni nu vrea să trăiască izolat de societate cu oameni cu care n-a ales să, să locuiască. Totul depinde de uh, gradul de sprijin și de tipul de, de sprijin pe care îl primesc oamenii pentru ca ei să poată funcționa și să poată locui în propriile lor comunități, indiferent de nivelul de uh, dizabilitate. Grație, grație. Mulțumim și mulțumim tuturor celor care au luat parte la dezbatere și cred că această petiție exprimă o serie de preocupări la care trebuie să fim atenți. Bun, văd că este o cerere unanimă să lăsăm deschisă petiția și e clar că e singura soluție. Eu consider că, din punctul nostru de vedere, va trebui, în primul rând, să ne adresăm autorităților naționale identificate în petiție ca să le solicităm un răspuns față de eh, lucrurile denunțate în petiție și în legătură cu eh, legislațiile naționale, sistemele naționale în materie de asistență pentru persoanele cu dizabilități. ca să verificăm dacă într-adevăr legislațiile respective intră în conflict cu principiile uh, șanselor egale și egalitatea tuturor cetățenilor uh, stabilite prin uh, normele europene, tratatele noastre și Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. În ce privește problema referitoare la abuzul fondurilor structurale, o notă către Comisia Cocobu ca să solicităm o verificare uh, a modului în care se utilizează fondurile structurale în cazurile specifice la care se face referire și o comunicare către Comisia Regii, Comisia pentru Afaceri Regionale, care chiar în acest moment se ocupă cu noua agendă pentru fondurile structurale ca să o îndemnăm să privească mai atent sistemele de monitorizare și de control pentru utilizare transparentă a fondurilor structurale, după cum foarte corect a spus și reprezentantul Comisiei. Deci, din punct de vedere al Parlamentului, să sprijinim uh, munca Comisiei, care, după cum am ascultat, este angajată în acest sens și după cum a sugerat și colega Jdanoca, a sugerat și colega Jdanoca, vom relua și lucrările de acum câteva vreme în urmă în legătură cu directiva antidiscriminare, ca să vedem cum stau lucrurile cu revizuirea sa și ca să punem din nou pe ordinea de zi a Comisiei competente lucrurile în legătură cu care oamenii ne interpelează zi de zi. Mulțumim Comisiei, mulțumim colegilor, mulțumim petiționarilor, încheiem acest punct de pe ordinea de zi Domnul Iar, văd că dorește din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să-mi repet sugestia. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar mm, nu trebuie să ne limităm doar la țările enumerate în petiție. Este vorba despre o dezbatere generală care are loc și trebuie să ne folosim de concluziile acesteia și să um, urmărim evoluțiile ulterioare. Este o problemă care se referă la toate statele membre și trebuie să ne folosim de această petiție ca de o ocazie pentru a le monitoriza. Se siete d'accordo, facciamo una... Altfel doream doar să extind uh, sfera de cuprindere. Va bene. Băi, ajutat. Da- dacă sunteți de acord, extindem uh, sfera la toate statele membre. Mulțumesc, trecem la punctul 9 petiția 0279 per 2012 adresată de un cetățean de cetățenie maghiară privind reforma pensiilor persoanelor cu dizabilități în Ungaria. Uh, semnatarul petiției nu este de față, deci dau direct cuvântul reprezentantului Comisiei sau de reprezentante, și anume Ilaria Brațoduro. Mulțumesc, doamnă președintă. Noua legislație pentru persoanele cu dizabilități este destul de limitată. Avem doar uh, directiva din 2008 care interzice discriminarea pe baza dizabilității, printre altele. Această directivă se referă doar la ocuparea forței de muncă. Este de competența statelor membre să organizeze regimuri de uh, securitate socială și fiecare stat membru trebuie să stabilească condițiile conform cărora uh, aceste beneficii sunt acordate și care este suma acordată și perioada pentru care este oferită această sumă. În concluzie, Comisia regretă că s-a creat această situație în uh, Ungaria, dar competența UE în privința asigurărilor sociale, beneficiilor sociale Uh, cifrei stabilite pentru pensi, pensiile pentru persoanele cu dizabilități, competența UE este destul de limitată, deci nu avem nicio observație. Mulțumesc. La colega Gonț. Doamna Gânț. Eh, igen, működik. Eh, most magyarul beszélnék. Bine, voi vorbi în limba maghiară, dacă îmi permiteți. Problema tocmai asta este, într-adevăr, că ține de competența statului membru în ce privește alocațiile sociale. Și de ce cred eu că e justificată această petiție? Din cauza modului în care s-a făcut, s-a produs această schimbare în Ungaria. Pensiile pe motiv de handicap. Ce s-a întâmplat? Pe 20 decembrie Adunarea Națională Maghiară a adoptat o lege privitoare la transformarea acestor pensii în alocații sociale și uh, a intrat în vigoare în luna ianuarie anului următor. Și oamenii au avut doar 10 zile la dispoziție să se pregătească. E vorba de vârsta legală de pensionare, uh, Uh, pentru cei care îndeplineau vârsta legală au avut aceeași sumă, dar cei uh, care aveau 70 sau mai mult de 70 de ani s-au confruntat cu o problemă și anume, pe de-o parte, uh, pensia de care beneficiau nu care, mă rog, pentru ei reprezenta o garanție, nu mai figura la pensii și nu mai figura la elementele garantate de către sistemul social. Apoi suma a scăzut deoarece trebuia plătit și un impozit. Deci era vorba și de o modificare în ce privește impozitele, astfel încât alocațiile sociale pentru persoanele cu dizabilități, practic, au scăzut. Și apoi, principiul uh, contribuției, principiul de cotizație și de alocație, într-adevăr, a suferit și această modificare. trebuie să existe o supraveghere, un control sau există, este prevăzut în lege, persoanele respective trebuie să se prezinte la autorita- autoritate de control și dacă nu se prezinte la această autoritate de control nu mai beneficiază de alocații și nu există nicio posibilitate de recurs. Așa scrie în lege. Uh, prin persoanele interesate au fost uh, înștiințate printr-o scrisoare primită în poștă că s-a schimbat legea. N-a existat o decizie uh, contra căreia să se poată face recurs. A fost doar o notificare primită de persoanele în cauză prin poștă și uh, au uh, mai fost eliminate și alte tipuri de alocații, de exemplu uh, de călătorie, un ajutor, posibilitatea de a munci de asemenea, dar în nou sistem pur și simplu prin aceste modificări se aduce o, un obstacol în fața remunerației datorită muncii. Securitatea uh, lor nu mai este garantată dar nu se, se pare că nu, dacă noi consultăm textele de lege, nu putem pune capăt de pe zi pe alta unei prestații la care cineva are dreptul, dar tocmai asta s-a întâmplat. Și uh, există uh, jurisprudență a Curții Europene, a comunităților europene. A fost acolo o, o speță în care a fost vorba despre pensionarea forțată a unui judecător uh, Uh, și Curtea Europeană de Justiție a spus acolo că în, modul, în momentul în care s-a schimbat de pe o zi pe alta uh, uh, vârsta de pensionare, tocmai pentru a scoate la pensie acel judecător, Curtea Europeană de Justiție a spus că judecătorul acela n-a avut posibilitatea să se pregătească, pentru că s-a luat această măsură foarte rapid la fel și cu aceste persoane afectate de dizabilități. Strategia a fost greșită sau nu a existat niciun fel de strategie. Deci uh, alocațiile acestea se diminuează, uh, ei nu mai uh, beneficiază de niciun fel de siguranță juridică, ei nu pot face recurs pentru că n-a fost luată această măsură printr-o decizie împotriva căreia să se poată face recurs. Deci cred că e foarte clar că statul uh, membru, sigur că are dreptul să-și uh, definească mm, regulile privitoare la pensie și la locații sociale, însă uh, aici avem o problemă de stat de drept și de siguranță juridică, nu doar de pensii. Bun, semnatarii nu sunt de față, astfel încât eu am fost obligată să fac un fel de rezumat a situației, pentru că ei n-au putut să fie aici astăzi. Mulțumesc, domnul Martinez. Președinta, în, la, în la intervențion que yo he tenido... Mulțumesc, doamnă președinte. Când am uh, intervenit la ultima petiție, am spus că în Spania cele mai mari schimbări la care am fost martori în ultimii ani au fost cele legate de legea privitor la independență, care a introdus o serie întreagă de mecanisme, nu doar referitoare la pensii, este vorba și despre plăți pentru oferite pentru a asigura uh, uh, o viață demnă și independentă pentru persoanele care erau practic dependente de alții. Această lege a devenit un adevărat pilon în, uh, al politicilor din domeniu din Spania. Nu este atât de generoasă pe cât ar trebui să fie, dar a fost un progres important și trebuie să lucrăm pe baza lui. Colega noastră a spus că criza economică nu trebuie să afecteze um, um, protejarea persoanelor cu disabilități, nu trebuie să le marginalizeze. Aceste grupuri au fost discriminate în trecut. Și trebuie să susținem și persoanele care le îngrijă, care îngrijesc pe acești oameni. Deci, eu consider că această problemă este de importanță foarte mare și aș sugera să menținem petiția deschisă și comisia trebuie să desfășoare studii elaborate pentru a vedea în ce măsură afectează criza uh, pensiile și serviciile și toate eforturile pe care le-am depus în societate, pentru că acestea nu trebuie să cadă victime ale crizei. De asemenea, Comisia trebuie să facă un studiu detaliat pentru a vedea unde, în ce domenii se fac eforturi, ce state membre depun eforturi, ce, ce progrese s-au făcut în ultimii ani, unde au existat tăieri bugetare, uh, Sigur, nu a existat uh, nicio țară în care nu s-a făcut un pas înapoi în acest domeniu și cred de aceea că toate statele membre trebuie să facă un efort pentru a proteja acest grup vulnerabil. S-au făcut eforturi pentru a reduce suferința persoanelor cu dizabilități, și pentru a-i ajuta pe cei care îi îngrijesc. Și cu siguranță în toate statele membre au fost afectate de criză. Eu cred că trebuie să menținem totuși petiția deschisă și că comisia să facă, trebuie să facă un studiu pentru uh, a vedea care sunt rezultatele și care sunt consecințele crizei în acest domeniu. Domeniul de aplicare este, al directivei este foarte limitat, dar cred că trebuie să ne dăm seama ce fel de societate vrem să avem. Mulțumesc, domnule Martinez, domnul Bago. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, de acord cu principiile și cu părerea domnului Martinez că e vorba de o chestiune extrem de importantă și este abordarea pe care ar trebui să urmăm. Însă nu aveți nicio informație în legătură cu situația din Ungaria și uh, relațiile și regimul de securitate socială din uh, Ungaria. Nu mă pronunț asupra petiției și situația de viață a petiționarului, dar uh, cred că soluția nu este să lansăm o nouă analiză a situației acestor persoane. Uh, în ceea ce fește banii contribuabililor. E adevărat însă că în ultimii 15-20 de ani uh, un nou sector uh, a apărut și o nouă activitate. Și anume posibilitatea de a avea pensie de uh, invaliditate. În societatea maghiară Uh, există uh, această nevoie mare ca la 30, 40, 50 de ani să poți să ieși la pensie pe motive de dizabilitate și uh, persoanele respective pot să continue să lucreze la negru sau în economia gri. Guvernul este cunoaște această situație, a consultat experți și o statistică uh, Uh, cu date false a fost uh, elaborată cu sprijinul medicilor și experților. În 2010, persoanele care uh, aveau pensie de invaliditate în Ungaria erau peste jumătate din media din Europa. Sigur, avem uh, instituțiile uh, democratice necesare în uh, Ungaria și când acest lucru a fost menționat, uh, CEJ se ocupă deja de această chestiune și a uh, dat uh, publicității argumente pro și uh, contra în acest sens vorbesc aici în calitate de jurist și nu de om politic. Uniunea nu restrânge libertatea țărilor membre, statelor membre, în ceea ce privește regimul de uh, sistemul de securitate socială. E vorba însă de dispoziții naționale care uh, stabilesc condițiile în care se poate obține o pensie de invaliditate uh, sau uh, prestații uh, sociale. În, consta, în consecință, Uniunea Europeană are competențe restrânse în domeniu, mai ales când e vorba de suma alocată unor persoane, acestor persoane în cauză. Este evident că această petiție trebuie să fie închisă pentru că Uniunea Europeană nu are competență în domeniu. În acest caz ne putem uh, întoarce către Curtea Europeană de Justiție, și dacă există o problemă de natură uh, juridică, aceasta este instanța care poate să judece acest lucru. Doamna Gonț, un minut. Îmi pare rău, chiar mai puțin de un minut. Permiteți-mi să răspund colegului meu uh, maghiar. Este una dintre lucrurile, unul dintre lucrurile care se petrec în Ungaria. Grupurile aflate în dificultate din punct de vedere social au o calificare care aduce atingere demnității umane. Colegul meu a spus că e vorba de trișori. Este vorba de un mare grup de persoane cu dizabilități și ai uh, numi trișori uh, nu este Uh, cel mai potrivit lucru. Constituția s-a schimbat și se spune că se poate incrimina chiar faptul că o persoană uh, este fără adăpost. Deci nu putem sunt lucruri care se petrec în serie în uh, Ungaria și este o evoluție, o tendință periculoasă. Grație. Mulțumim. Eu cred că din probele pe care le-am primit și din ce a reieșit din dezbatere, văzând că există și o majoritate, avem datoria față de cetățeni, deși vom închide petiția, să facem o nouă cerere uh, comisiei, pentru că din cele spuse și de colegul Martinez, Uh, comisia trebuie să facă o anchetă în legătură cu efectele pe care aceste, pe care impunerea uh, unor reduceri în statele membre le-a produs în legătură cu nivelul de garanții ale drepturilor sociale, inclusiv dreptul la pensie pentru cetățeni. Uh, Multe țări sunt în această situație, deci Comisia nu poate să spună că nu are nimic de a face cu acest subiect și să se uh, pretindă incompetentă în această chestiune. Uh, multe state, inclusiv Italia, au fost forțate să facă uh, reformă, reforme ale sistemului de, sistemelor de fapt de pensii cu legi care au produs efecte nefaste. În țara mea, Uh, o categorie întreagă uh, socială, dar numărul necunoscut, din păcate, au rămas fără pensie ca o consecință a acestei legislații introdusă la presiunea Comisiei Europene. Eu cred că există aici competența Comisiei Europene și oricum noi avem datoria să răspundem cetățenilor și cred că înainte de a închide petiția trebuie să facem acest efort. Deci vom cere Comisiei Europene cu o notă detaliată să ne dea răspunsuri uh, în legătură cu chestiunile care au apărut din această dezbatere și pentru un moment las deschisă petiția. Eh, passo alla petizione successiva. Bun, trecem la următoarea petiție. E vorba de numărul 10 de pe ordinea de zi, prezentată de domnul Lorenzo Torto, cetățean italian, privind dreptul persoanelor cu dizabilități de a desfășura o activitate lucrativă dau cuvântul semnatarului, domnul Torto, pentru 5 minute. Mulțumesc, doamna președintă. Subsemnatul Lorenzo Torto profită de această ocazie, profită de această ocazie și mulțumesc uh, tuturor din inimă pentru că uh, mi-ați citit petiția și astăzi uh, modest și nume personal încerc aici să vă explic de ce este vorba, plecând de la faptul că dizabilitatea reprezintă și o mare resursă pentru Europa noastră, pentru că fiecare dintre noi eh, trebuie să-și dea seama eh, prin câte suferințe trec eh, persoanele afectate de dizabilități și familiile lor în fiecare zi pentru a-și apăra propriile drepturi într-o societate care câteodată nu valorizează aceste persoane ca o resursă a pieței muncii, ci uh, îi văd ca o piedică. Asta din cauza unui prejudiciu cauzat de ignoranța multor persoane, din care și uh, mulți angajatori, care nu angajează persoane afectate de dizabilități. În Italia, legea 68 per 99 reprezintă o lege care, de fapt, nu obligă pe angajator să angajeze pe o persoană afectată de dizabilități. În perioada de criză, o firmă aflată în dificultăți economice pur și simplu suspendă obligația sa de angajare a persoanelor acestora. În uh, alte cazuri, că și mai grave, Eh, în multe firme care pur și simplu nu doresc să angajeze eh, persoane cu eh, dizabilități, ele nu sunt afectate decât de o amendă nesemnificativă și folosește această amendă ca un alibi pentru a nu angaja persoane cu dizabilități. În Italia sunt 750.000 de persoane cu handicap înscrise pe listele de angajare obligatorie și conform estimărilor 80% din persoanele afectate de dizabilități uh, pur și simplu n-au putut să găsească loc de muncă. Un procent încă și mai mare decât 57% din uh, persoanele cu dizabilități care, conform datelor ONU, nu are uh, loc de muncă în țările industrializate și răspunsul uh, pentru cei care caută de muncă întotdeauna e acesta. Lăsați că vă sunăm noi. Uh, e, nu, nu prea e încurajator, nu pentru un șomaj sau de așa ceva, dar este de dreptul asasin pentru o persoană cu handicap. Strategia de la Lisabona pentru ocupare și creștere economică promovată de UE prevede eh, creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu handicap pentru a favoriza inserarea lor activă în societate și participarea lor deplină la viața socială. Cred că, din păcate, rata de șomaj a persoanelor cu handicap în Europa s-a dublat față de rata de șomaj a persoanelor dotate normal. Ehm, cea mai mare amărăciune mea, și vorbesc acum în mod personal, e că Italia nu a aplicat directiva 2078 în conformitate cu această directivă, angajatorul trebuie să prevadă soluții rezonabile pentru persoanele cu handicap pentru a uh, le permite să aibă acces la muncă și să se poată dezvolta pe plan profesional. Legea italiană nu prevede această obligație generală pentru angajator față de toate persoanele cu handicap și în toate aspectele legate de muncă. Comisia, la începutul lunii aprilie 2011, a hotărât uh, să sesizeze Curtea de Justiție pentru procedură de încălcare pentru faptul că nu s-a uh, aplicat această directivă. Eu cred că din această cauză s-au pierdut multe locuri de muncă pentru că nu s-a aplicat directiva. E adevărat că chestiunile de care vorbesc eu aici sunt de competența exclusivă a respectivului stat membru, adică Italia. Însă, doresc aici să subliniez hotărât, în lumina datelor pe care vi le-am prezentat, că toți în viața noastră, stimați membri ai Parlamentului, avem datoria nu doar instituțională, dar mai ales morală, să salvgardăm și să protejăm drepturile persoanelor cu handicap și ale familiilor lor care luptă zi de zi contra indiferenței și nedreptăților eh, din viața lor, pentru că e greu de explicat durerea uh, unei persoane care trebuie să-și trăiască viața într-un scaun uh, cu uh, într-un scaun cu rotile. Mulțumesc din inimă pentru că mi-ați permis să vă vorbesc astăzi aici. Mulțumesc, spune președinte, și acum uh, din partea comisiei, din nou, dau cuvântul doamnei Ilaria Bracioduro. Mulțumesc, doamne președinte. Pentru această petiție o să vorbesc în italiană. La directiva Directiva eh, de care s-a vorbit aici, 2078, stabilește un cadru general al luptei contra șomajului și joacă un rol important pentru integrarea persoanelor cu handicap eh, pe piața muncii. Articolul 5 al acestei directive prevede mai ales că angajatorii trebuie uh, să dea soluții rezonabile pentru persoanele cu handicap pentru a le permite să aibă un loc de muncă, să-și desfășoare munca sau chiar să promoveze în uh, munca lor. În 2006, în exercitarea rolului său de control, Comisia Europeană a deschis procedura de încălcare împotriva Italiei pentru că acest stat membru, conform uh, părerii uh, Comisiei, pare că nu aplică pe deplin articolul 5 al directivei. Comisia a uh, sesizat Curtea de Justiție în, la începutul lunii aprilie 2011. Procedura este pe rol și în cazul în care Italia va, se va considera că a încălcat dreptul european, va trebui să-și adapteze legile naționale la această directivă 2000 uh, per 78. În plus, reamintim că articolul 7 al acestei directive permite statelor membre să mențină sau adopte măsuri specifice pentru a compensa dezavantajele legate de dizabilități. Sunt așa numite acțiuni pozitive. Directiva 2078 nu prevede obligație specifică pentru statele membre de a elimina inegalitățile structurale de pe piața muncii, cum sunt ele descrise în petiție. De fapt, politicile pentru a înființa, pentru a crea locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele cu handicap, sunt de competența statelor membre. În concluzie, Comisia, deși recunoaște dificultățile cu care se uh, confruntă persoanele cu dizabilități în Italia, afirmă totuși sau confirmă că chestiunile respective țin exclusiv de competența statului membru de apartenență, în acest caz Italia. Mulțumesc. Ci sono richieste di intervento. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Martinez. Grazie, președinte. Eu, cum como Mulțumesc, uh, doamna președinte. Cred că trebuie să dăm dovadă de solidaritate. L-am ascultat uh, pe petiționar și mi-a frânt inima ceea ce a spus. Nu putem să uh, nu reacționăm într-un fel. Trebuie să cerem să se găsească o soluție pentru a-l ajuta pe petiționar. Însă este un lucru care mă uh, surprinde. Atunci când avem o problemă cât se poate declare, vorbim de Curtea Europeană de Justiție nu au dat o sentință de 2 ani. Ce poate să facă comisia pentru a încerca să primească un răspuns din partea instanței? Nu poate să facă mare lucru. Nu este o anchetă de mari proporții. Comisia a spus-o și petiționarul a spus-o foarte clar. Știm foarte clar că Italia, de fapt, nu își îndeplinește responsabilitățile uh, în conformitate cu directiva pe care uh, a adoptat-o. Tot ceea ce putem să facem este să cerem autorităților din Italia, poate că președinta Comisiei ar putea să trimită o scrisoare autorităților italiene exprimând uh, surprinderea noastră și faptul că nu putem să înțelegem de ce situația continuă de atâția ani. De ce nu a existat un răspuns din partea Curții de Justiție timp de doi ani și acest lucru este de neînțeles. În Uniunea Europeană Există standarde, norme pentru a-i ajuta pe toți cetățenii, inclusiv pe cei cu dizabilități, pentru a avea acces la piața muncii. Și în multe domenii în care Parlamentul este implicat, ne întâlnim uh, zi de zi aproape cu uh, colegi care au un, o categorie de handicap sau alta și ceea ce fac, munca lor este cât se poate de satisfăcătoare. Nu toți colegii din Parlament poate că realizează acest lucru, dar mulți dintre noi cunosc persoane cu dizabilitate și nu putem decât să ne exprimăm mulțumirea pentru munca pe care aceste persoane o desfășoară. Și noi, uh, în astfel de situații, ne dăm seama că nu am greșit atunci când am uh, Uh, legiferat astfel de situații. Nu vorbim despre opere de caritate, ci vorbim despre asigurarea unui loc de muncă pentru astfel de persoane. Cred că, doamnă președinte, ar fi foarte bine să transmitem o scrisoare uh, curții cerându-i să răspundă și să trateze această problemă pentru că este o problemă care ne este foarte aproape. Domnul Iar. Și eu aș vrea să adaug la lucrurile pe care tocmai le-am auzit. Aș vrea să cer comisiei să uh, se adreseze autorităților italiene care nu au transpus această directivă. Pentru că în acest text se spune că persoanele cu dizabilități au acces la uh, piața muncii și pot să fie promovate. Ita uh, autoritățile italiene nu au pus în aplicare această directivă și exact acest lucru putem să-l invocăm și să cerem astăzi. Uh, chestiunile uh, de ocupare a forței de muncă, sigur, sunt la latitudinea autorităților naționale, dar, așa cum s-a spus, directiva ar trebui să fie transpusă și, în prezent, Italia uh, încalcă dispozițiile europene dat fiindcă nu a transpus încă această directivă. Ea trebuie să pună în aplicare legislația uh, Uh, adoptată la nivel uh, european. Deci trebuie să ne adresăm autorităților italiene insistând să uh, transpună legislația. Mulțumesc. semnătorul petiției, acum un minut. Mulțumesc. Eu vreau doar, îmi doresc ca cei care suferă ca mine, persoane care trăiesc în tăcere, că din păcate nu, pot, uh, nu se pot exprima așa cum am avut eu uh, norocul să pot să o fac asta, să vin aici uh, printre dumneavoastră ca să, vă, ca să vă prezint o realitate îngrozitoare prin vocea mea, totuși modestă, dar care încearcă să ajute pe persoanele care nu reușesc să se descurce, familiile lăsate fără ajutor. Deci, nu se poate afirma că e vorba doar de statul membru. Stat membru care n-a făcut nimic timp de atâta timp. Și atunci vă invit călduros să protejați nu pe mine, care este o persoană măruntă, ci pe atâția persoane, atâtea persoane cu, pe handicap, cu handicap care au nevoie de, de ajutorul dumneavoastră, că voi, dumneavoastră aveți puterea să schimbați situația asta pentru o persoană în suferință, fiecare zi e importantă. Cine are probleme de dizabilitate nu poate, nu poate aștepta. Uh, nu poate aștepta pentru că termenele acestea instituționale și ale justiției sunt îndelungate și uh, mai ales pentru cei slabi, dacă nu se face justiția, atunci e o nedreptate. Și pur și simplu o persoană cu dizabilități e condamnată de două ori, nu doar pentru boală, ci și pentru că în Italia sau autoritățile n-au putut să îi ofere o viață mai bună. Am și o viață mea modestă, sper că în măsura capacităților mele am făcut ceva bun în viața asta și prin uh, cuvintele mele modeste Vă rog și eu să schimbăm ceva. Și cu gesturi mărunte se schimbă, se poate schimba istoria și să aveți puterea să faceți aceste persoane să înțeleagă că nu e vorba doar când un stat membru nu poate face ceva, atunci cineva trebuie să-i spună, uite, asta trebuie să faci, ca un tată de familie, să-i spună fiului, ă, nu, nu e bine, nu faci bine ceea ce faci, te rog să-ți faci datoria și ascultă de tatăl tău. Că Europa e o mare familie și pentru toți cei de aici trebuie să fie o mare familie și trebuie să apere valorile și valorile care trebuie să ne caracterizeze pe noi oriunde și întotdeauna. Și uh, pentru cei care suferă e important atât, nu că sufăr eu personal, ci sunt atâția care suferă. Europa trebuie să fie o forță pentru toți. Mulțumesc din inimă fiecare dintre dumneavoastră că mi-ați dat această mare șansă. Nu sunt eu uh, altceva decât un cetățean modest, dar mi-ați făcut o, o mare dar și e prima oară când vin la Bruxelles și vă mulțumesc tuturor. Per questo suo intervento e Mulțumim, domnule Torto, și ca italian că vă exprim uh, și eu uh, faptul că sunt și eu îndurerată, că știu care e situația, am fost în Parlamentul Național și de mai multe ori am încercat să uh, facem proiecte de lege ca să modificăm situația asta absolut inacceptabilă. Aflu acum că și Comisia Europeană, deci Uniunea Europeană, a tras atenția asupra acestei situații și a intervenit încă din 2006 cu o procedură de încălcare împotriva Italiei că nu a respectat uh, respectiva directivă. În legătură cu nivelul european cu care ne ocupăm noi, trebuie să ne întrebăm cum e posibil ca o procedură de încălcare uh, deschisă încă din 2006 încă n-a fost rezervată în 2013. La ce folosește Uniunea Europeană și Comisia Europeană? mai ales când e vorba de cazuri ca acesta, dacă nu reușim să avem niciun rezultat concret. Cum spunea dumneavoastră, în asemenea situații, timpul e un element foarte important, hotărător. Deci, după cum au sugerat colegii, vom scrie curții și vom solicita să se accelereze uh, luarea unei hotărâri în acest caz și Comisiei, mai ales să își accelereze acțiunea și, în general, să facă asta pentru toate procedurile de încălcare. Pentru că nu are niciun sens doar să amenințăm un stat, dar să nu facem nimic și acel stat să continue să fie stat membru cu toate drepturile uh, tuturor statelor membre, dar fără a respecta regulile pe care le aspect, respectă statele, statele membre. O procedură deschisă înseamnă că nu s-au respectat regulile Uniunii Europene. Și, în general, cred că Comisia nu poate să tolereze așa ceva. Mulțumesc din nou. Închid uh, acest punct de pe ordinea de zi și trec la punctul referitor la raportul colegului Macmillan Scott. E vorba de um, o primă prezentare a activităților Comisiei pentru Petiții pe 2012. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. And uh, I'm very pleased to present the work președinte. Mă bucur foarte mult că pot să prezint raportul anual al activităților uh, comite- Comisiei PETI 2012. Este foarte important că am oferit o platformă de interacțiune cu cetățenii europeni. Ea ne permite să urmărim implementarea legilor în statele membre cooperarea între Parlament, Comisie, Consiliu și statele membre și societatea civilă este de asemenea foarte importantă. Proiectul de raport se concentrează pe principalele probleme. Protejarea drepturilor fundamentale, protejarea mediului, piața internă și bunăstarea. Comisia noastră a avut un an plin de succese. și ne vom uh, concentra astăzi pe câteva dintre acestea. Am vorbit despre lei de costas și drepturile de proprietate în Spania. După cum știți, eu am, uh, m-am ocupat de primul set de petiții pe acest set, mai ales uh, în ce privea Spania și Portugalia care urmau să intre în Europeană la vremea aceea. Ne-am întâlnit cu ministrul de resort, cu reprezentația ministrului de resort din Spania și mâine uh, colegii vor primi dosarul de la secretariat de la această întâlnire. De asemenea, am uh, avut și cet- a, inițiativa cetățenilor europeni. Și ne-am asumat rolul de organizator independent al inițiativelor cetățenești. Munca colegului meu Chichester a arătat că drepturile fundamentale uh, sunt subiectul celor mai multe petiții. Și doamna Volean, rapoartele doamnei Volean au atras atenția asupra discriminării pe baza religiei, credinței, genului și um, uh, vârstei și um, uh, orientării sexuale, subiecte prezente tot timpul în petițiile noastre. Doamnă președinte, dumneavoastră ați condus uh, mișcarea împotriva ACTA în cadrul comisiei noastre și ați primit o petiție cu 2,5 milioane de uh, semnături care se opunea acestui acord. În urma dezbaterii din 2012, opoziția PETI a contribuit la votul din Parlament împotriva ACTA. Este vorba despre o agenție care a, încălcat drepturile copiilor și comisia noastră s-a opus acesteia și cred că acest succes trebuie să fie inclus în, inclus în raport. În 2012 am decis că 2013 urmează să fie anul cetățenilor europeni și raportul doamnei Vălean din 2010 în acest sens a fost adoptat. Am uh, analizat impactul crizei economice asupra cetățenilor și mediul este o principală temă în acest raport. Petiții care ne atrag atenția asupra toxicității emisiilor, fracturare hidraulică și uh, mineritul în uh, carieră. În ceea ce privește calendarul, vă voi face un proiect. Sper să vă ajung să vă fac un proiect în aprilie, în 24 aprilie. Și amendamentele vor fi discutate în mai și va fi votat acest proiect în comisie în iunie. Vreau să repet că este vorba totuși despre un proiect, este în curs de lucru și uh, Comentariile dumneavoastră sunt binevenite. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc președinției acestei comisii pentru că a intervenit pe lângă domnul Schulz și a primit acordul uh, pentru sediul unic uh, la Bruxelles. S-a discutat și în AFCO un raport de inițiativă, uh, din inițiativă proprie cu privire la acest sediu unic. Doresc să mulțumesc secretariatului pentru activitatea lor și uh, sper să colaborăm cu bine în viitor. Grazie doppiamente, colega McMillan. Mulțumim uh, de două ori colegului Scott și acum doamna Ștanoc care cuvântul. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și domnului Macmillan Scott pentru munca pe care a depus-o, pentru că a reușit să facă un rezumat al tuturor petițiilor din 2012. Am regăsit cele mai importante petiții aici. Am o întrebare și poate mă înșel, dar am aprobat și raportul cu privire la o anumită vizită de lucru. A fost vorba și acolo despre drepturile fundamentale, dreptul la viața de familie și pentru folosirea limbii materne. Și cred că Știți uh, această petiție, părinții divorțați care nu au avut voie să-și viziteze copiii care trăiau în altă țară. A fost vorba despre o petiție de, uh, uh, adusă de un cetățean german. Problema persistă, însă, Este vorba despre discriminare pe baza Um, de limbă. Eu aș aprecia foarte mult dacă am include această petiție și în raportul pe, pe 2012. Mulțumesc. Colega Garces. Sí. Sí, gracias. Da, uh, vă rog, următorul vorbitor. Igualmente felicitar señor Macmillan Scott por el... Mulțumesc, doamnă, Doamnă președinte, și eu îl felicit pe colegul Macmillan Scott pentru acest, acest uh, raport. Din acest raport ne dăm seama cât de importantă este uh, munca comisiei noastre, uh, cât de mult se extinde și câtă responsabilitate avem în fața cetățenilor Uniunii Europene. Cred că, cred că dezbaterea pe care o avem cu cetățenii și dreptul lor de a face petiții este un pilon în, acest, în această instituție. 2011 și 2012 au fost doi ani foarte importanți pentru cetățenii europei, atât în calitate de cetățeni, cât și în calitate de consumatori și cred că munca noastră din 2012 a avut rezultate bune. Inițiativa cetățenească europeană este un proiect cheie pentru noi și va deveni un instrument foarte important, o metodă pentru a ajuta pe cetățeni să facă parte din procesul de luare de decizie din instituțiile europene. Raportul pe 2012 trebuie să fie privit din perspectiva crizei economice prin care trecem acum și efectul pe care a avut-o, l-a avut criza asupra cetățenilor și asupra drepturilor lor fundamentale. Și cum i-a afectat pe aceștia în ultimii ani. mai ales când este vorba despre cetățenii cei mai vulnerabili. Această comisie a avut un rol foarte important în protejarea drepturilor cetățenilor, dreptul la liberă exprimare și a avut un rol foarte important în dezbaterea privind drepturile. Dezbaterile din 2012 au fost foarte importante. Am vorbit mai ales despre dezbaterea cu privire la uh, persoanele rănite, împușcate în timpul regimului franchist din Spania. Au fost cerute informații din acea perioadă și documente din acea perioadă și dezbaterea este în continuare deschisă. Este vorba și despre toată um, problema cu copiii care au fost furați de la familiile lor, care au dispărut în, în, acești, în timpul acestor ani, lucru care este foarte important în țara mea. Au existat foarte multe discuții legate de sănătate publică, de mediu, și aceste probleme vor continua să fie importante pentru noi, pentru că au o sănătate foarte mare în societatea de astăzi. Am organizat și o dezbatere cu privire la OMG-uri. Este vorba de o problemă de sănătate publică, la urma urmei, și trebuie să stabilim uh, uh, anumite principii pe care să se bazeze cercetarea uh, biogenetică. Cred că am fost uh, foarte sensibili la cererile cetățenilor și trebuie să continuăm să fie așa, să fim așa. în ceea ce privește și problema apei, pentru că este un bun comun și trebuie gestionat așa cum trebuie. Mulțumim. Mulțumim. Și acum, da, băsesc acel cuvântul. În primul în primul rând, mă bucur că am ocazia să fiu raportor din umbră al PPE pentru raportul referitor la activitățile Comisiei pentru Petiții din anul 2012. Acest raport trebuie să demonstreze cetățenilor că îi reprezentăm într-un mod adecvat la nivel european și că toate petițiile pe care ei le trimit sunt tratate într-un mod cât mai serios. Însă propun să facem o referire și la cât de informați sunt cetăenii în comparaie cu anul unsprezece pentru că, din păcate, barometrele de opinie ne arată că ei nu sunt suficient de informați în legătură cu drepturile și obligațiile lor, iar din cei care le cunosc, doar 25% știu să le folosească. De asemenea, mulți nu știu să facă încă diferența între instituții și nu trimit petițiile organelor competente raportul comisiei noastre are la bază o serie de date statistice care din păcate nu au fost încă centralizate precum numărul de petiii înregistrate numărul de petiii declarate admisibile numărul de petiii închise domeniul în care se încadrează petiiile naionalitatea petiionarilor. în acest context mă întreb cum putem începe dezbaterile pe marginea raportului cât timp există peste 600 de petiții, a căror admisibilitate nu a fost încă decisă. Cu titlu preliminar se pare că i în anul 2012 cele mai multe petiții depuse intră în categoria drepturi fundamentale. Iar aici cred că putem să reamintim problema excluziunii romilor, care se confruntă cu o situație foarte dificilă în întreaga Uniune, dei au trecut peste doi ani de la lansarea strategiei europene pentru romi progresele sunt încă insuficiente. pentru activităile comisiei din două mii doisprezece cred că raportul final ar trebui să includă pe lângă datele statistice uzuale cele mai importante evenimente din anul trecut. mă refer aici la atelierul de lucru privind gazele de ist care a avut loc în luna octombrie două mii doisprezece i care a generat discuii foarte aprinse i interesante în comisia noastră. un alt punct important în activitatea comisiei pentru petiii în două mii doisprezece îl reprezintă vizita de documentare din italia la sfâritul lunii octombrie. vizita a permis membrilor să vadă la faa locului problemele privind managementul deeurilor din uh, regiunea Lazio și Campania. Un alt aspect important care merită menționat este intrarea în vigoare de la 1 uh, aprilie 2012 a inițiativei cetățenești europene. Ea reprezintă un instrument unic pentru consolidarea democrației Uniunii și permite cetățenilor să se implice mai activ în procesul decizional european. De asemenea, a dori ca raportul de activitate să amintească și despre colaborarea excelentă între Comisia noastră și Ombudsmanul European. Acestea ar fi aspectele principale la care am vrut să mă refer pentru început. Uh, sper să am o colaborare cât mai bună cu raportorul domnul McMillan Scott, precum și cu ceilalți raportori din umbră. Uh, dacă ceilalți membri au sugestii referitoare la conținutul viitorului raport, m-aș bucura să le ascult și să le iau în considerare. Amintesc și eu că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 2 mai. Vă mulțumesc. Bine, din nou domnul Macmillan. Uh, well, of course, uh, I noted very carefully. Mulțumesc, mulțumesc. Am notat ce a spus doamna Ždanoca Drepturile copiilor uh, m-au preocupat foarte mult, uh, încă de când sunt aici în Parlament din 1984. Parliament have led to major changes. Și cred că noi am putut aduce schimbări, de exemplu, includerea cartei drepturilor fundamentale, în, uh, să includem acolo și drepturile copiilor, drepturile părinților, e important și asta. Apoi, eu chiar în săptămâna asta m-am uh, întâlnit cu o organizație care reprezintă tații și aceasta este foarte activă. Și sigur că colegul meu pe drept cuvânt s-a referit la mm, importanța crizei economice și după cum spuneam la început, anul acesta se va organiza probabil o audiere pe această temă, dar oricum uh, Petiț- petiționarii în 2012 de foarte multe ori s-au referit la uh, efectele crizei asupra situației lor. Mă bucur că Dan Băsescu este raportat din umbră de la PPE și sigur că voi conlucra de aproape și cu domnia sa și cu ceilalți raportori din umbră și pe bună dreptate s-a referit uh, domnia sa la importanța ca raportul să reflecte cele mai importante evenimente și activități ale Comisiei din anul 2012 și sunt conștient că au fost dificultăți anul trecut în uh, adoptarea unor rapoarte echilibrate, pentru că au fost multe presiuni din toate direcțiile și pot oferi cele 20, cei 27 de ani de experiență ai mei ca membru al Parlamentului European și vă spun că am o atitudine deschisă pe toate chestiunile, dar oricum raportul trebuie să reflecte faptul că Comisia noastră a avut realizări mari și va fi ultimul raport înainte alegerilor europene și trebuie să reflecte în mod special eforturile fiecărui membru al Comisiei, pentru că despre asta e vorba la alegeri, de fapt. Asta e miza alegerilor. Trebuie să ne concentrăm asupra membrilor care au făcut uh, lucruri extraordinare în comisie și care au avut un efect pozitiv asupra vieților cetățenilor. Și cu asta am încheiat. Mulțumesc, domnule Macmillan Scott. Deci vom uh, continua conform uh, sugestiilor dumneavoastră și celor formulate de colegi. Și cu asta încheiem lucrările din această dimineață, câteva minute de pauză și apoi reluăm cu reuniunea coordonatorilor. Mulțumim tuturor!